Iar acum vom continua cu următorul punct de pe ordinea de zi. Voi trece din nou pe limba germană. Următorul punct de pe ordinea de zi este o întrebare cu solicitare de răspuns oral privind renoirea strategiei de securitate internă a Uniunii Europene și dau în primul rând cuvântul raportorului domnul Claude Moraes. President, Domnule președinte, așteptam să se așeze domnul comisar eh, pentru că doream să-i urez bun venit. De ce spun asta? În Comisia Libe, mulți colegi sunt de părere că vrem într-adevăr să contribuim la strategia internă de securitate cred că asta putem face cel mai bine, să ne protejăm cetățenii, să aducem o plus valoare la ceea ce fac cetățenii europeni, înțelegând în același timp că acest domeniu este extrem de dinamic și interesant. Putem, practic, să, să ne manifestăm o serie de inițiative în anii ce vin, nu sunt planuri foarte mari, putem să le propunem pe ale noastre, însă e o, un context dinamic, uh, criminalitatea cibernetică, terorism și așa mai departe. Însă vrem să jucăm rolul pe care l-am putea juca membrii Comisiei Libe care au experiență în acest sector ar trebui să contribuie la realizarea obiectivelor din strategia Comisiei competențele noastre pot juca un rol pozitiv și putem contribui și la realizarea unui echilibru între protejarea intereselor cetățenilor și a siguranței cetățenilor noștri și drepturile fundamentale. Situația de securitate în Europa s-a schimbat dramatic în ultimii ani. Uniunea Europeană se confruntă cu efectele unor noi conflicte transfrontaliere. Noile tehnologii reprezintă la rândul lor noi amenințări pe păi dacă ne gândim la luptătorii străini care s-au alăturat teroriștilor de peste hotare într-o zi, se vor întoarce în țările europene din care au provenit. Suntem doar la începutul unui proces menit a realiza o nouă strategie de securitate. Trebuie să lansăm o nouă discuție privind prioritățile viitoare și strategie, strategii ce urmează să fie făcută publică de Comisie anul viitor. Comisia LIBE consideră că este esențial să avem în vedere aceste aspecte pentru a îmbunătăți strategia Comisiei. Prin această rezoluție, noi, Parlamentul, spunem răspicat că avem și noi proprii noastre priorități care trebuie să apară în această strategie a Comisiei. Să punem capăt activității rețelelor internaționale, infracționale internaționale, să prevenim frauda fiscală transfrontalieră, să creștem siguranța la frontiere, să sporim reacția de răspuns la dezastrele naturale credem că putem să contribuim și noi la formularea acestei strategii. Rezoluția arată clar cum putem răspunde la aceste noi amenințări și ce instrumente ar trebui să fie utilizate în contextul noii strategii. Este important pentru noi aici la Parlament să înțelegem că trebuie să folosim instrumentele pe care le avem deja, să le utilizăm mai bine înainte de a crea altele noi și asta spunem rezoluția noastră. Pentru această strategie avem nevoie de o evaluare critică a instrumentelor existente la nivel european și la nivel național și trebuie să învățăm din lecțiile trecutului înainte de a formula noi instrumente și noi strategii. Trebuie să avem o cooperare concretă, operațională între statele membre, de exemplu, am putea utiliza mai bine instrumente existente, cum ar fi echipele mixte de investigație, asta s-a spus în repetate rânduri în această sală sau la liber. Trebuie să avem o abordare echilibrată în multe domenii. Trebuie să găsim un echilibru între libertate, securitate și justiție. Am învățat asta din sondajele pe care le-am făcut, am văzut uh, care au fost verdictele privind păstrarea datelor și așa mai departe. Nu o să merg uh, să intru în detalii aici, însă pot să vă spun că evoluția recentă ne arată că securitatea merge mână în mână cu drepturile fundamentale. Însă la Parlament avem experiență și în ceea ce privește amenințările reprezentate de securitatea cibernetică și putem contribui la soluționarea multor crize ce urmează să vină, fie că e vorba de întoarcerea turiștilor, fie că e vorba de datele pasagerilor, la LIBE avem experiența necesară în materie de securitate și în materie de drepturi fundamentale. Când Comisia își publică noua strategie pentru 2015, Comisia LIBE va reacționa pentru a promova o dezbatere mai substanțială pe această temă. Domnule comisar, stimat reprezentant al Consiliului, e timpul ca Parlamentul să își spună cuvântul în materie de strategie de securitate și membrii LIBE sunt gata să o facă. Avem experiența necesară și aștept cu nerăbdare ca membrii libe să își prezinte ideile în fața dumneavoastră. Va fi un exercițiu care va merita într-adevăr. Thank you. Thank you, Mr. Mor Mulțumim, domnule Moraes. Acum, din partea Consiliului, domnul Benedetto de la Vedova. <clears throat> Grazie, signor Presidente, onorevoli deputati. Vă mulțumesc, doamna președintă, stimați membrii Parlamentul European, noua strategie privind uh, sigur, siguranța internă a Uniunii Europene reprezintă o prioritate pentru Consiliu și pentru președinția italiană. Și mă bucură faptul că astăzi vă pot prezenta care sunt prioritățile strategiei renoite pentru Uniunea Europeană. Am uh, depus eforturi de Coordonarea eforturilor din trecut cu acțiunile de acum. Consiliul Ministrilor, deja din luna iulie, a analizat această temă legată de creonarea unor uh, orientări generale specifice și în uh, primăvară vom, pre- vom prezenta o nouă strategia de securitate internă a Uniunii Europene. Am analizat structura generală și vă voi prezenta câteva principii generale ale noi strategii și voi încerca să răspund la diferitele întrebări adresate. În primul rând, noua strategie de securitate internă își dorește să evalueze riscurile cu care preconizăm că ne vom confrunta în următorii ani din punctul de vedere al criminalității organizate, din, uh, cu toate categoriile aceste activități, organizațiile uh, teroriste, activitățile teroriste și finanțarea acestor activități. De asemenea, vom ține seama și de problema combatanților străini și de ceea ce s-ar putea întâmpla în momentul în care aceștia se vor reîntoarce în țările de origine, pentru că acest lucru, într-adevăr, poate reprezenta o amenințare majoră pentru statele Unii Europene. Consiliul a analizat și alte uh, amenințări reprezentate de, uh, de lumea digitală și de noile te- tehnologii, și de uh, catastrofe și de alte tipuri de catastrofe. Avem nevoie de o abordare coerentă pentru a putea răspunde tuturor acestor amenințări și riscuri cu care ne confruntăm. Trebuie să lucrăm la nivel regional, interregional și internațional. Trebuie să ajungem la o abordare uh, coerentă și cuprinzătoare. Coerența nu poate fi asigurată decât dacă avem o abordare cuprinzătoare a riscurilor cu care ne confruntăm, mai ales dacă ne gândim la activitățile teroriste transnaționale. Este evident că avem nevoie de abordare cuprinzătoare. În ceea ce privește justiția, coordonarea diferitelor activități de anchetă în context transnațional este deosebit de importantă este foarte important, mai ales dacă dorim să uh, punem capăt finanțării organizațiilor uh, infracționale internaționale. Programele judiciare trebuie să funcționeze mai bine, tocmai pentru a putea răspunde mai eficient uh, dimensiunea internațională acestor probleme. Utilizarea noilor tehnologii reprezintă o prioritate, doar așa vom putea răspunde într-o modalitate coerentă. Strategia de securitate internă renoită a Uniunii Europene va ține cont de toate elementele componente și de impactul acestora în general asupra Uniunii Europene. O altă problemă, o alt, un alt subiect important uh, este cel al drepturilor fundamentale și protejarea acestor drepturi. Avem nevoie, pe de-o parte, de uh, să asigurăm securitatea cetățenilor noștri, aceștia putându-se uh, bucura de drepturile fundamentale. Coeziunea socială face parte din strategia de securitate internă reînnoită. Vom ține seama de toate elementele care ne stau la dispoziție și le vom uh, folosi într-un mod eficace. Vom prezenta un raport anual prin care vom detalia strategia internă de securitate în Uniunea Europeană, creând astfel un mecanism de monitorizare pentru a putea pune în aplicare uh, mai bine această strategie în Uniunea Europeană. Calendarul punerea în aplicare acestei strategii va fi pus la dispoziția tuturor? deja în uh, primul semestru al anului 2015. Desigur, comunicarea cu Comisia Europeană va fi deosebit de importantă și până în primăvara anului viitor sperăm să fi atins deja un set inițial de țintă. După cum știți, președinția italiană împreună cu Comisia Europeană a organizat deja o conferință la nivel înalt privind strategia de securitate internă a Uniunii Europene în anul 2014, la care au fost invitați să participă și câțiva uh, europarlamentari și printre aceștia și domnul Moraes, care a avut o contribuție importantă privind în ceea ce privește viitorul strategiei de securitate internă reînnoită pentru Uniunea Europeană. Raportul final este aproape uh, finalizat și sperăm că vom putea lucra cât mai eficace cu Comisia Libe, a căror activități s-au dovedit a fi deosebit de utile până acum. Așteptăm cu mare interes contribuțiile membrilor Comisiei Libe care ne vor ajuta să elaborăm un plan cuprinzător de renoire a strategiei de securitate internă a Uniunii Europene. Cred că trebuie să folosim și mai bine instrumentele existente înainte de a crea noi instrumente și <coughs> revin asupra acestui punct. O abordare cuprinzătoare este singura care ne va permite să funcționăm cât mai eficace și nu ar trebui să uităm de importanța uh, uh, cooperării judiciare. Și îl rog pe domnul Avramopoulos Dimitris din partea Comisiei să ia cuvântul. Um, thank you, Mr. Chairman. Signor Presidente di Consiglio. Mulțumesc, domnule președinte, domnilor și domnilor această întrebare cu solicitare de răspuns oral vine în ziua unei crime oribile și aș dori să-mi exprim durerea și revolta provocată de pierderea de vieți nevinovate astăzi în Pakistan. Într-o lume civilizată, atacuri brutale ca cel de astăzi, într o școală din Pakistan, sunt o insultă la adresa umanității, o crimă împotriva umanității și împotriva a tot ceea ce ființele omenești respectă în lume astăzi. Acest asasinat a unor copii nevinovați ne arată fața oribilă a terorismului. Terorismul este o amenințare globală. În Uniunea Europeană, ne-am angajat să luptăm împotriva terorismului și cooperăm îndeaproape cu partenerii noștri pentru a proteja dreptul la viață al tuturor, indiferent de rasă, religie sau origine etnică. Onorați membri ai Parlamentului, vreau să vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia ca în această seară să discut cu dumneavoastră problema noii strategii de securitate internă a Uniunii Europene. Această nouă strategie, această nouă agenda europeană pe teme de securitate ar trebui să fie o agenda comună. Adică drepturile cetățenilor, securitatea cetățenilor, valorile democratice, bunăstarea societății și economia noastră, economiile sunt în joc. În astfel de cazuri, instituțiile europene trebuie să lucreze împreună. Trebuie să găsim acele puncte de vedere comune, acele principii comune atunci când elaborăm această nouă strategie de securitate internă. Comisia înțelege că toate Uniunea, instituțiile Uniunii Europene trebuie să lucreze împreună pentru a formula și pune în aplicare viitoarea agenda europeană pe teme de securitate și dorim să facilităm acest proces. Analizând și revizuind strategiile interne de securitate, vom porni de la activitățile pregătitoare desfășurate în cursul acestui an. Apoi, ne vom baza pe concluziile Consiliului de Justiție și Afaceri Interne adoptate pe 5 decembrie. În al treilea rând, pe rezoluțiile Parlamentului, rezoluția pe care Parlamentul intenționează să o adapte mâine. Aceste contribuții ne vor călăuzi în activitățile noastre în lunile ce vin. Odată ce comunicarea Comisiei este făcută publică, Parlamentul și Consiliul ar fi bine să demareze un dialog pentru a găsi acele puncte de vedere comune în materie de securitate europeană în încercarea de a prezenta soluții practice și fezabile. Rezoluția dumneavoastră conturează o abordare largă bazată pe principii fundamentale. Nu menționează acțiuni specifice. O astfel de abordare corespunde și ambițiilor Comisiei de a oferi un program strategic care să continue măsurile deja avute în vedere. Rezoluția sublinează de asemenea importanța unui echilibru între continuitate și schimbare. Trebuie să întărim acele lucruri care funcționează și să le modificăm pe celelalte în funcție de contextul specific. Punerea în aplicare a legislației și consolidarea rezultatelor obținute, precum și o cooperare sporită, toate acestea vor fi prioritățile noastre pe viitor. Monitorizarea și evaluarea eficienței legislației și a politicilor este un lucru esențial. 1 decembrie 2014 a inaugurat o nouă eră, o eră în care politicile privind justiția și afacerile interne sunt pe picior de egalitate cu celelalte politici europene datorită aplicării depline a revizuirii juridice efectuate de Curtea de Justiție și în contextul noilor atribuții ale Comisiei. Asta ne va ajuta în activitatea de monitorizare și evaluare și va întări drepturile cetățenilor în materie de securitate juridică. Monitorizarea pune în aplicarea noilor instrumente în materie de drepturi procedurale pentru acuzați și pentru drepturile victimelor, îmbunătățirea aplicării instrumentelor existente în materie de cooperare judiciară în chestiuni penale, vor consolida dimensiunea juridică, judiciară a strategiei interne de securitate. Lucru subliniat de altfel și în rezoluția dumneavoastră. Comisia intenționează să prezinte Parlamentului și Consiliului rapoarte sistematice privind măsurile luate în contextul agendei europene de securitate. Astfel veți putea și noastră să monitorizați punerea aplicarea acestei strategii și îi va întări caracterul democratic și transparent. În ceea ce privește conținutul acestei agende europene de securitate, în etapa actuală, Comisia nu poate intra în detalii. Însă, fără nicio îndoială, trebuie să luptăm împotriva infracționalității transfrontaliere și internaționale, să luptăm împotriva terorismului, să rezolvăm chestiunea radicalizării tinerilor, să luptăm împotriva criminalității cibernetice, să protejăm copiii împotriva abuzurilor și să sporim capacitatea Europei de a răspunde la crize și dezastre. Nu sunt lucruri noi aici. Însă ce e nou este că acele măsuri menționate în prezent trebuie să fie adopt, adaptate la noile contexte și la noile amenințări. Acțiunile întreprinse trebuie să se bazeze pe informații concrete, pe o metodologie precisă de soluționare a acestor probleme. O analiză coerentă a amenințărilor efectuate de Europol și a altor instituții și organisme europene în strânsă cooperare cu statele membre ar trebui să reprezinte baza acestei noi abordări. Pentru aceasta avem nevoie de o cooperare strânsă și de un schimb de informații între autoritățile judiciare și agențiile europene. Trebuie să ne concentrăm pe prevenție și protecție. Schimbul de informații, inovarea și cercetarea, toate acestea se corelează cu dimensiunea externă a cooperării. O abordare axată pe cetățean, și integrarea drepturilor fundamentale în toate acțiunile întreprinse ar trebui să fie principii fundamentale ale agendei europene în materie de securitate. Comisia va acorda o atenție deosebită punerii în aplicarea tuturor măsurilor avute în vedere și va evalua funcționarea acestora și respectarea drepturilor fundamentale, așa cum se regăsesc acestea în Carta Europeană a Drepturilor Fundamentale respectarea cartei presupune că acele măsuri care contravin drepturile fundamentale sau care aduc atingere acestor drepturi fundamentale trebuie să fie proporționale. Asigurarea respectării acestor drepte reprezintă un obiectiv legitim. Încrederea în instituții este o altă chestiune importantă. Poliția de securitate trebuie să fie în slujba cetățeanului, asigurând legitimitate și sprijin cetățenii trebuie să fie mai bine informați în legătură cu problemele existente. Iar punerea în aplicare a politicilor interne de securitate nu este doar esențială dacă vrem ca instrumentele să fie eficiente, ci în același timp vine să întărească credibilitatea instituțiilor în fața cetățenilor și să demonstreze victimelor că într-adevăr se face ceva. Pentru ca securitatea europeană să însemne și acțiuni dincolo de frontierele Uniunii Europene, se impun o serie de pași importanți meniți a integra măsurile externe și cele interne. De exemplu, formularea strategiei în materie de securitate cibernetică. Însă e nevoie de mai multe lucruri aici, aceste măsuri trebuie să fie duse mai departe și puse în aplicare prin întâlnirea, de exemplu, a relației operaționale între politicile externe și cele interne de securitate ale Uniunii Europene. Sprijin pe deplin accentul pus pe nevoia de a avea o abordare holistică atunci când e vorba de formularea priorităților politice. Aceste politici și acțiuni care merg dincolo de sectorul politic trebuie să fie integrate dacă vrem într-adevăr să răspundem la probleme de securitate din toate domeniile. noua agendă europeană în materie de securitate nu are decât de câștigat de pe urma cercetării și inovării. Uniunea Europeană trebuie să continue să mobilizeze instrumentele necesare în acest sens, mai ales când e vorba de noile tehnologii ale informații, informații și comunicării, respectând însă în același timp drepturile fundamentale În noul context al strategiei 2020 și având în vedere cooperarea între forțele de ordine și sectorul privat, nu trebuie să ne axăm doar pe dezvoltarea strictă a acestor direcții. Deosebit de importantă este participarea Parlamentului European și a Parlamentelor Naționale. Comisia se angajează să desfășoare un dialog sistematic cu Parlamentul și să discute chestiunile relevante cu Parlamentele naționale. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu dumneavoastră și cu Consiliul în contextul acestei noi strategii de securitate. Vă mulțumesc. Eh, domnule comisar, o rog acum pe doamna Holmeier să ia cuvântul pentru un minut și 30 de secunde. Domnule comisar, domnule președinte, domnule secretar de stat, dragi colegi, dragi colegi, securitatea internațională și propria noastră strategie și propriile, nostru, propriile noastre răspunsuri la această problemă a securității au devenit tot mai complicate în ultimii 2-3 ani. În ultima perioadă legislativă am avut uh, Comisia CRIM, care s-a ocupat de criminalitatea inter, organizată internațională și legăturile acestea cu economia reală și am înțeles că ne confruntăm cu terorism internațional în creștere, cu acțiuni extremiste, așa cum am văzut că s-a întâmplat astăzi în uh, Pakistan. Între timp există un nivel al criminalității cibernetice care reprezintă o provocare pentru noi în viața noastră cotidi- cotidiană și nu mai este vorba de jefuirea unei bănci pur și simplu, ci de miliarde și miliarde de euro. Cred că, într-adevăr, trebuie să folosim mult mai bine instrumentele de care, de care dispunem, pentru că, deseori, uh, procesele, sistemele judiciare au nevoie de prea mult timp, va trebui să ne coordonăm și mai bine pe viitor va trebui să răspundem unor uh, întrebări pe viitor, uh, împăcând în același timp securitatea cu respectarea datelor cu caracter personal. Deci va trebui să răspundem la multe întrebări pe viitor. <clears throat> Domnul Lopez Aguilar pentru două minute. Gracias, señor presidente, señor comisar. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Domnule comisar, mă bucur să văd că există un acord pe această chestiune o chestiune extrem de relevantă pentru strategia de securitate internă și un scop personal al meu. Provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană astăzi s-au schimbat radical în uh, ultimii câțiva ani. Sunt uh, noi uh, amenințări foarte îngrijorătoare, ciberamenințări, există terorism internațional, Există criminalitate transfrontalieră care operează fără milă peste tot și există o serie întreagă de amenințări de securitate națională și asta merge mână în mână cu dezastrele naturale care se produc pe altă parte. De aceea noi, Parlamentul European, trebuie să aducem valoare adăugată atunci când uh, e vorba de identificarea situațiilor și de Uh, oferea unei reacții strategice la aceste situații. Uh, strategia de securitate internă pentru următoarea perioadă 2015-2019 este foarte importantă. Trebuie să recunoaștem că situația de securitate în Europa s-a schimbat radical și trebuie să maximizăm resursele disponibile pentru a avea, de exemplu, echipe comune de investigații, cooperare judiciară, uh, Uh, împărtășirea informațiilor. Trebuie să folosim și să împărtășim toate informațiile disponibile. De asemenea, este extrem de necesar ca toate aceste lucruri să se facă respectând valorile fundamentale ale Uniunii Europene, ale Tratatului de Lisabona, a Cartei Fundamentale a Drepturilor Omului, ca să fim coerenți cu propriile noastre valori fundamentale și drepturi. Protecția datelor, de exemplu, și directiva privind protecția datelor care este discutată în Parlamentul European în acest moment și modul în care trebuie să interpretăm acest document. Deci trebuie să facem un efort aici pentru că uh, un, uh, strategia de securitate trebuie să respecte cultura europeană a drepturilor române. Doamna von Stork, pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, securitatea internă este tema dezbaterii de noastră de astăzi și moțiunea de rezoluție pe care urmează să o votăm uh, spune un lucru foarte clar. Situația în Europa s-a schimbat dramatic în ultimii ani. Securitatea este o temă importantă de discuție în uh, Germania, de exemplu. Oamenii au sentimentul că au fost uitați de politicieni, tocmai de aceea uh, ies în stradă mii în fiecare zi de luni, de exemplu, pentru a demonstra, politicienii ar trebui să ia în uh, serios politicienii trebuie să-și asume responsabilitățile și să nu aștepte ca unele probleme să treacă pur și simplu. Uh, trebuie să fim uh, curajoși, să privim realitatea în ochi, doar așa vom putea rezolva aceste probleme. Mulțumesc! Uh, doamna mlinar pentru un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule de la Vedova. La Libe am ajuns la un compromis între grupurile politice și aștept ca și Comisia să acorde atenție priorităților noastre atunci când formulează noua strategie de securitate. De la adoptarea strategiei anterioare, a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona și Cartea Drepturilor Fundamentale este acum parte din acheul european. Prin urmare, noua strategie va trebui să fie adusă la zi pentru a respecta pe deplin Carta Drepturilor Fundamentale. Rezoluția face trimitere la acest fapt și ar trebui să se evalueze foarte bine golurile existente. Comisia ar trebui să analizeze situația existentă, concentrându-se pe punerea în aplicare. Ceea ce există este important ca foarte repede să ajungă la un acord pe marginea directivei privind protecția datelor pentru a exista un cadru legislativ care să permită schimbul de informații în scopurile luptei împotriva criminalității. Punerea în aplicare a noii strategii este esențială, iar Parlamentul European va trebui să fie parte din procesul de monitorizare. Rezoluția actuală este rezultatul unui compromis și recomand să sprijinim textul în forma actuală. Doamne, pentru un minut. Grazie per le promesse di collaborazione, commissario. Vă mulțumesc pentru promisiunile de cooperare, domnule comisar, dar strategia de securitate nu mă convinge să ne uităm la uh, strategia antiteroristă americană. Ei uh, uh, au o cooperare foarte slabă cu instituțiile noastre, cum ar fi Europolul uh, și de asemenea și cu celelalte instituții care ar trebui să definească amenințările. Nu vorbim decât de măsuri de represiune aici, vorbim prea puțin despre prevenție. Uh, cuvântul, formularea, drepturi fundamentale apare de două ori în cele 12 aliniate ale rezoluției. În numele securității, prea adesea ă, drepturile sunt încălcate în picioare și au fost încălcate în picioare și în America și în Uniunea Europeană în ultimul deceniu. Mă întreb dacă continuăm să uh, uh, aflăm uh, lucruri despre torturile care au fost uh, făcute, programul de tortură al CIA și dacă putem uh, să ne admitem propriile derive și să aducem soluții necesare în Parlamentul nostru. Thank you very much indeed. Vă mulțumesc foarte mult. Verzii sunt de acord cu ideea că Uniunea Europeană are nevoie de o strategie privind securitatea internă, pentru că, într-adevăr, foarte mulți cetățeni se simt în nesiguranță în Europa, Uh, cei care fac parte dintr-o minoritate, imigranții și așa mai departe, care sunt amenințați de extrema dreapta. Deci, într-adevăr, trebuie să combatem criminalitatea organizată, trebuie să combatem uh, frauda și infracțiunile de mediu, dar există și câteva aspecte îngrijorătoare. Toată lumea este suspectată. Nu cred că acest lucru, nu cred că așa trebuie să mergem înainte. Trebuie să ne protejăm libertățile nu le putem proteja limitându-le. Nu considerăm că ar trebui să ne închidem frontierele pentru a ne apăra de amenințări externe. Uniunea Europeană trebuie să rămână deschisă, să primească cu brațele deschise oameni din exterior, creând în același timp un spațiu de securitate pentru cei din Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Borghețio, pentru un minut și 30 de secunde. Grație, președinte. din frunte. ale... Mulțumesc, domnule președinte. Dacă ne uităm la aceste amenințări cu care ne confruntăm, uitați-vă ce s-a întâmplat în Pakistan, putem spune că această strategie este una slabă, incertă, imprecisă. Și e vorba de chestiuni extrem de importante, nu se spune nimic. În legătură cu acești lupi singuratici care izolați comit acte criminale. Ce am văzut în Pakistan ne arată clar că acest lucru reprezintă o amenințare serioasă. Trebuie să ne concentrăm pe lupta împotriva acestor luptători izolați. Cum putem face acest lucru? Sunt lucruri care trebuie să apară în noua strategie, însă nu se spune nimic în acest sens. Cum i-am putea identifica pe acești potențial teroriști? N-ar trebui să li se permită reîntoarcerea în Europa, ar trebui să existe un filtru acolo undeva. Activitățile ilegale, intrarea ilegală acestor indivizi. Am văzut asta cu planul Mare Nostrum adoptat tocmai pentru a opri trecerea acestor indivizi peste Marea Mediterană, nu se vorbește deloc despre măsurile ce urmează să fie introduse pentru a pune capăt a acestei, acestui flux de populație către Europa. Acești imigranți ilegali care ajung în Europa din cauza acordului Mare Nostrum, avem mulți indivizi pe teritoriul european care, despre care nu știm nimic. Și uh, albastru din partea domnului Zdehovski, dacă îl acceptați. Da, deci domnule Zdehovski, aveți 30 de secunde să puneți întrebare. Pane colego, mohl byste... Stimate coleg, Ați putea să-mi explicați cât uh, de bine reușiți să împiedicați acești indivizi să comită crime teroriste? Ce strategie îi va împiedica pe acești lupi singuratici să comită activități și atacuri teroriste? Mulțumesc. Borghețiu, aveți cuvânt. Mi pare absolutament evident. Mi se pare absolut clar că ceva trebuie făcut și nu s-a făcut nimic. Trebuie să închidem aceste puncte de intrare, să trântim ușa în nasul teroriștilor islamiști și trebuie să oprim intrarea acestor indivizi care vin plini de ură. Asta trebuie să o facem la nivel european, trebuie să ne pregătim să lucrăm coordonat pentru a răspunde la această provocare. O pregătire politică, de ordin juridic. Aceste lucruri trebuie să fie adoptată dacă vrem să luptăm împotriva acestor lupi singuratici, acestor teroriști izolați și împotriva terorismului în general. Un efort concertat care să implice cooperare. Tim cartonaș albastru din partea doamnei Spinelli. Îl acceptați? Da, mulțumesc. Doamna Spinelli, 30 de secunde. Vorrei chiedere all'onorevole Borghezio se si ricorda che cos'è stato. Vreau să vă întreb, vă aduceți aminte despre ce e vorba în Mare Nostrum? Mare Nostrum nu e menit să permită intrarea imigranților în Europa. Mare Nostrum e menit să salveze viața acelor nefericiți care își pierdeau viața pe mare quello che ha detto la collega. Serviva per quello. Purtroppo però... Aveți perfectă dreptate. Acesta era scopul inițial, însă din nefericire, indiferent de aceste cauze nobile, rezultatul e că avem un sistem care permite unor indivizi să intre pe teritoriul european. Sunt foarte mulți care într-adevăr merită protecție, merită să li se ofere azil, însă sunt foarte mulți alții care nu intră în această categorie, care nu merită acest tip de protecție și care totuși au intrat pe teritoriul european. Per stare tranquilli. Mulțumesc. Deci asta e situația. Pentru un minut și 30 de secunde, vă rog. Επίτροπε, κύριε Υφυπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, Domnule președinte, domnilor și domnilor, domnule comisar, tratatul de la Lisabona ne determină să reanalizăm situația actuală într-un context internațional, unde se desfășoară activități infracționale implicate în traficul de ființe umane, de droguri, de organe, spălare de bani, organizații responsabile de noi tipuri de delicte, și apoi să nu uităm că ne confruntăm cu un nou tip de terorism în care elementul religios este foarte important și Curtea Europeană de Justiție a oprit deja o măsură specifică adoptată în ceea ce privește transferul de date, ceea ce a dus la deteriorarea și mai, uh, și mai gravă a situației. Cred că în acest context, este evident că trebuie să punem la loc diferitele opinii exprimate în legislațiile naționale, trebuie să lucrăm împreună pentru a depăși diferitele uh, diferențe existente între statele membre. Doar așa vom reuși să punem capăt acestor activități infracționale și, în plus, Trebuie să existe o cooperare și eforturi concentrate în uh, munca polițienească. Uh, domnul Weidenholzer, un minut și 30 de secunde. Vă mulțumesc, domnule președinte. Toți oamenii au dreptul de a se simți uh, în libertate, de a trăi în libertate și de a trăi în siguranță. Tocmai de aceea dezbaterea de astăzi este deosebit de importantă. Siguranța nu poate fi obținută prin limitarea libertății. Libertatea și siguranța nu se află în contradicție, ci sunt strâns legate între ele pentru a combate criminalitatea organizată transfrontalieră și activitățile teroriste, Uniunea Europeană are nevoie de o strategie comună, o Europa comună are nevoie de o strategie comună, cooperare polițienească și judiciară în spiritul uh, solidarității europene. Din acest punct de vedere am înregistrat progrese deja din mandatul trecut pentru a ajunge la un grad sporit de siguranță avem nevoie de, un, de, con, de, condițiile, de condiții cadru adecvate, avem nevoie de un stat de drap puternic și acest lucru se poate întâmpla doar dacă instituțiile uh, funcționează. Pentru acest lucru avem nevoie și din nivel suficient de mare de siguranță socială, pentru că acolo unde siguranța uh, socială este subminată, oamenii se confruntă cu nesiguranță sporită și cu criminalitate mai mare. Și uh, în momentele unei crize economice este important să, în, să avem o perspectivă cuprinzătoare asupra strategiei de securitate. Nu putem uh, rezolva aceste probleme doar printr-un control uh, sporit. Mulțumim. Uh, doamna Meyer, un minut. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Ieri la Sydney a fost un atac coloare de ostatici uh, uh, a unui islamist. Uh, asta ne arată că atunci când ignorăm problema pe care o reprezintă islamul, atunci întrebarea care se pune este nu dacă un astfel de atac se va întâmpla în Europeană, ci când se va întâmpla la Berlin, la Londra, peste tot se poate întâmpla sunt toți acești jihadiști care se întorc din Siria și care reprezintă un pericol pentru securitatea noastră. Și răspunsul nostru este indiferența și ignorarea problemei de către elita politică. Cred că această rezoluție este o farsă. Am trei întrebări concrete către Comisarul European. Câți jihadiști au plecat din Uniunea Europeană să lupte pentru statul islamic? Câți jihadiști s-au întors uh, în Europa? și când intenționați să recunoașteți faptul că islamul este cea mai mare amenințare la securitatea noastră. Pentru a încheia, doamne președinte, securitatea este o problemă națională dar dacă elita politică nu își scoate capul din uh, nisip, Europa nu va fi sigură. Soluția e foarte simplă. Trebuie să întărim controlul frontierelor, trebuie să oprim uh, și să luăm pașapoartele jihadiștilor, să ne asigurăm că nu se mai întorc în Europa niciodată. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mai mult ca niciodată, cetățenii europeni sunt îngrijorați în legătură cu garantarea securității interne. Evenimentele recente din Pakistan sunt uh, îngrozitoare și nu există cuvinte pentru a ne exprima uh, suferința în, uh, în fața unor asemenea evenimente. Deci trebuie să insistăm asupra importanței uh, existenței unei strategii de securitate internă eficiente în Uniunea Europeană, coerentă între dimensiunile, dimensiunile interne și externe. Traficul de ființe umane generează profituri imense generate de pe spatele celor mai vulnerabili oameni. Trebuie să ne ocupăm și de problema extremismului și mă gândesc la combatanții străini, cetățenii europeni care s-au alăturat în organizații teroriste și apoi se întorc în Europa. Și trebuie să spun câteva cuvinte și despre Libia. În Malta înțelegem cât de mare este riscul uh, reprezentat de haosul din Libia. Au fost exprimate deja aver, uh, avertismente privind extinderea statului islamic în Libia. Uniunea Europeană trebuie să treacă la acțiune. Trebuie să găsim echilibru potrivit între securitate și libertățile fundamentale. Să fim pregătiți să facem fața riscurilor și amenințărilor de astăzi. Mulțumim. Doamna Iotova pentru un minut și 30 de secunde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 pentru că ne confruntăm cu amenințări foarte grave și aș dori să mă refer la două dintre asemenea amenințări la care trebuie să răspundem cât mai repede. În primul rând, combaterea corupției și fraudei. În anul 2015, Comisia va prezenta al doilea raport privind combaterea corupției. Este vorba doar de un prim pas, avem nevoie de un pachet de uh, un pachet uh, transnațional, uh, infracțiunile au o natură transfrontalieră infractorii profită de diferențele cadrelor legislative. În al doilea rând, uh, siguranța granițelor externe. În ultimii ani ne confruntăm cu noi amenințări. În anul 2010 nimeni nu s-ar fi putut gândi la uriașul val de refugiați care va veni în Europa, la problema luptătorilor străini. Astăzi Uh, avem nevoie de o adevărată strategie europeană. Știți foarte bine că nu putem proteja decât împreună granițele externe ale Uniunii Europene. Cunoaștem această situație foarte bine din Grecia și din uh, Bulgaria, unde a, uh, situația este foarte gravă. Domnul Epitideios, pentru un minut. Είναι ότι η στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας έχει... Această strategie pentru securitatea internă nu e ceea ce ar trebui să fie, n-a fost ce ar trebui să fie și trebuie modificată, însă trebuie să avem în vedere problemele grave cu care ne confruntăm și să luăm măsuri preventive. Să știe că în fiecare an în sudul Europei sute de mii de imigranți intră pe teritoriul continentului nostru. Din experiența mea din Grecia pot să vă spun că acești nefericiți sunt folosiți de rețelele internaționale pentru a-și îngroșa rândurile. Amenințarea este una gravă, vorbim de traficul ființe umane, vorbim de traficul droguri și de terorism în același timp la frontiera orientală a Greciei, avem Frontexul împreună cu autoritățile grecești care se ocupă de acest flux migratoriu. Și de asemenea avem indivizi care chipurile vin în Europa în scopuri legitime, dar care de fapt au cu totul altceva în minte. Deci trebuie să avem în vedere multiplele fațete a acestui flux. 30 de secunde. Noua strategia bezpieczeństwa wewnętrznego jest konieczna. Mulțumesc foarte mult. Noua strategie de securitate internă a Uniunii este necesară dacă vrem să facem față provocărilor și amenințărilor în continuă schimbare. Una dintre acestea este cibercriminalitatea și ciberterorismul. Trebuie să ținem pasul, trebuie să ne ajustăm, să ne adaptăm la noile tehnologii, să ne schimbăm legile, să dezvoltăm noi forme de cooperare între țări. De exemplu, directiva privind securitatea uh, rețelelor. De asemenea, trebuie să creștem capacitatea financiară și organizațională a agențiilor europene. Nu este suficient să fim reactivi, să reacționăm la ce s-a întâmplat deja. Criminalii pot folosi noile tehnologii pentru uh, scopurile lor murdare. Uh, online ei pot beneficia de multe servicii Uh, e greu să detecteze astfel de crime și pierderile pentru economia mondială sunt de peste 250 de miliarde de euro anual. Uh, modurile lor de operare se schimbă și trebuie să reacționăm uh, și noi prin soluții care să crească securitatea și pe care să ne introducem la noile produse și servicii care se dezvoltă. Asta cere o cooperare între agențiile și autoritățile de law enforcement, mediul științific, academic, de afaceri, protecția datelor, standardele pentru acesta și libertatea internetului sunt de asemenea cruciale. Trebuie să avem un echilibru între securitate pe de o parte și drepturile fundamentale pe de altă parte. Aceasta este uh, fundamentul noii strategii. Deja în vechea strategie ne concentram pe, coeziu, pe coerența abordării noastre în ce privește asigurarea securității interne și externe. Asta înseamnă că trebuie să cooperăm cu partenerii noștri. Este necesar dacă vrem să ne asigurăm că avem securitate. Mulțumesc. Deci de secunde. Herr Präsident, Herr Kommissar. Domnule președinte, domnule eh, comisar, stimate reprezentant al Consiliului, stimați colegi, rezoluția pe care trebuie să o votăm mâine, un an după tragedia din eh, Lampedusa, își dorește o abordare nouă. Ar, dori să fie, ar, ar trebui să fie o orientare pentru Comisia Europeană în ceea ce privește dorințele Comisiei Libre și a Parlamentului European. Și aș dori să încurajez Comisia Europeană să meargă mai departe. În primul rând, Trebuie să ne um, asumăm, asumăm un proces legal de uh, imigrare în Europa. Am putea crea puncte de verificare ale Uniunii Europene în state terțe, de exemplu. În al doilea rând, cred că crearea unor uh, contingente obligatorii pentru toate statele membre ar trebui să fie obligatorie. Apoi ar trebui să combatem uh, mai puternic imigrația ilegală, traficul de persoane umane, punând la dispoziție mai multe mijloace agențiilor Uniunii Europene, cum este Frontex. Este important ca mâine să sporim bugetul pentru agenția Frontex, de exemplu. Rezoluția de mâine din Comisia Libă crea, are legături cu această temă. Dacă sunt uh, stabilite această premisă de către statele membre și sunt decise, atunci putem spune că regulamentul de la Dublin este unul caduc. Vă mulțumesc. Domnul Zdehovski pentru 1 minut și 30 de secunde. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă mulțumesc pentru această inițiativă. Este una deosebit de importantă E vorba de asigurarea securității pentru cetățenii europeni. Însă, în opinia mea, asta nu e o sarcină principală a Uniunii Europene ca atare, însă trebuie să permitem ca noua strategie de securitate să devină un monstru de instrumente care să nu mai poate fi monitorizate și de aceea fac apel la Comisie să analizeze instrumentele existente în materie de securitate internă și să sugereze uh, o utilizare eficientă ca parte a noi strategii de securitate. Chestiunea securității dobândește o nouă dimensiune în prezent, nu doar din cauza conflictelor din vecinătatea noastră imediată, ci și din cap pericolelor care ne pândesc acasă, radicalizarea sporindă, terorismul, violența. Conform ultimelor date statistice, mai bine de 3.000 de europeni luptă în conflicte internaționale. Și mă întreb, cum au ajuns acești oameni acolo? Trebuie să demontăm aceste rețele de recrutare de teroriști prin internet, teroriști care luptă în alte țări. Este o prioritate principală, nu doar pentru PPE, ci pentru orice om inteligent din această sală. Vă mulțumesc! Trecem la procedura Catch the Eye și avem o singură solicitare. Domnul Giambaschi, aveți cuvântul pentru un minut. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин комисар. Stimate domnule președinte, domnule comisar, reprezentanta domnule reprezentant al Consiliului, dragi colegi, am citit cu atenție raportul privind implementarea strategiei de securitate a Uniunii Europene pentru 2010 2014 și nu cred că ea poate fi evaluată într-un mod pozitiv. Uh, aș vrea să dau câteva comentarii care ar putea să îmbunătățească obiectivitatea raportului. Ar trebui să întărim cooperarea uh, împotriva traficului. Uh, dincolo de traficul de droguri există riscuri crescute în ce privește traficul de ființe umane cu scopul prostituției, hoților, fratului din buzunare și uh, cerșitului. Sunt lucruri care trebuie abordate rapid. Ar trebui să avem un set cuprinzător de măsuri de luptă împotriva imigrației ilegale. În special ar trebui să ne îngrijoreze cooperarea dintre fundamentaliștii islamiști și elemente criminale, mai ales în Balcanii de Vest, care ar putea să pună o amenințare enormă pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul comisar Avramopoulos să ia cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult. Am ascultat cu foarte mare interes diferitele intervenții ale europarlamentarilor și aș începe cu observația conform căruia că, în general, există un acord între noi și anume securitatea este o prioritate nu doar pentru Europa, ci pentru întreaga planetă. Însă, trebuie să subliniez faptul că această dezbatere și inițiativele pe care le-am propus de adoptarea unei noi strategii de securitate internă în Europene vin într-un moment deosebit de important pentru Europa. Au apărut noi riscuri pentru securitatea noastră. Securitatea noastră este un drept fundamental, este protejată de uh, un sistem democratic, respectându-se în același timp drepturile fundamentale. Dreptul la viață a cetățenilor trebuie să fie respectat. Faptul că nu am avut o politică de securitate in, integrată în trecut, se explică prin natura diferită a amenințărilor trecute, așa cum s-a spus deja. După cum s-a spus, acum ne confruntăm cu amenințarea teroristă, cu amenințarea acestor lupi singuratici și nu știm unde, acest, unde aceștia vor lovi mâină. Apoi ne confruntăm cu criminalitatea organizată, cu traficul de ființe umane. Trafic, cu traficul de droguri și între toate aceste aspecte există legături strânse. Există diferite cazuri diferite colțuri ale lumii unde uh, activi, infractorii organizat colaborează strâns cu teroriștii și statele singure nu pot să răspundă aceste amenințări. Tocmai de aceea am elaborat strategia internă de securitate pentru Uniunea Europeană pentru a proteja um, realizările Uniunii Europene din ultimele decenii. Și permiteți-mi să reiterez faptul că politica pe care dorim să o, adop- o adoptăm nu va isola Europa. Nu, nu ne dorim o Europa care să devină o fortăreață. Europa dorim să rămână deschisă. De, de, de asemenea, nu dorim să creăm o legătură între imigrație și terorism. Nu. Această opinie din trecut a determinat să evaluăm în mod greșit diferitele situații. Mulți dintre noi, cei prezenți acum în această sală, venim din țări care au fost o sursă de imigrație în trecut. Tocmai de aceea este evident că avem nevoie de o nouă abordare Însă, trebuie să ținem cont de propunerea de fi- finală cu care vom uh, veni. Și, în mod uh, evident, doar așa vom putea ajunge la garantarea securității, la exercitarea drepturilor fundamentale pentru cetățenii europeni. Acesta, e, acesta va fi rezultatul propunerilor noastre și Europa își va păstra în continuare rolul de lider în combaterea activităților teroriste. Rog acum pe domnul uh, secretar de stat de la Vedova să ia cuvântul. Grazie, președinte brevissimamente. Eh, Mulțumesc eh, foarte mult, domnule președinte. Foarte pe scurt, stimați membri ai Parlamentului European, Consiliul de... Consiliul acordă o importanță deosebită opiniei Parlamentului iar chestiunile menționate în contextul acestei dezbateri ni le asumăm pe deplin. Noua strategie de securitate internă este deosebit de importantă și pașii pe care i-am luat în cursul dezbaterii cu instituțiile sunt la fel de importanți și vor reprezenta o parte integrantă din noua strategie a viitorului. Strategia de securitate internă trebuie să se concentreze pe utilizarea optimă a instrumentelor pe care le avem la dispoziție în prezent, implicând o abordare holistică, exhaustivă, care să aibă în vedere și opiniile prezentate astăzi aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnule ministru, uh, vreau să anunț că dezbaterea este închisă. Am primit